The beginning. Uh, dear colleagues, Stimați colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile în sală. Am plăcerea să salut în mijlocul nostru membrii ai Senatului României, membrii ai Comisiei pentru Energie și transport. Așadar, călduros bun venit, stimați oaspeți! Poate vă mai întiți unii dintre dumneavoastră că și comisia noastră a fost cândva o comisie pentru industrie și transport. De fapt, a doua literă a acronimului nostru din I3, T-ul de acolo, era un T pentru transport. Deci nu mai este transportul partea portofoliului nostru, însă avem în activitatea noastră legătură cu transportul, dar suntem preocupați și de teme care au legătură cu industria, energia și alte sectoare. Am plăcerea să dau cuvântul în curând și domnului Iurghe Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene, fost membru al guvernului uh, finlandez. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte, că sunteți aici în mijlocul nostru, că uh, sunteți des um, invitat uh, și acceptat să fiți invitat în, în comisia noastră. Sunteți comisar Uh, mandatat cu un portofoliu destul de uh, vast, uh, competitivitate, inovare, creștere. Cu toții ne dorim mai multă competitivitate, mai multe investiții și mai multă creștere, locuri de muncă. Domnul vicepreședinte Jyrki Katainen Uh, ne vizitează uh, în mod regulat pentru a ne informa în legătură cu stadiul actual al uh, Fondului European pentru Investiții Strategice EFSI. Comisia ITRE a fost puternic implicată în adoptarea regulamentului EFSI în temeiul articolului 54. Doamna Catrin Van Bremt, raportarea de la acea vreme, este și ea cu noi ea are competențe deosebite în ce privește finanțarea investițiilor. Acum ITRE însă dorește să urmărească punerea aplicare acestui regulament AFC. Domnule vicepreședinte, ne bucurăm încă o dată că sunteți în mijlocul nostru și vă dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna face plăcere să vin în mijlocul dumneavoastră. Voi aborda destul de multe teme care fac parte din uh, programul nostru de lucru și care uh, țin și de atribuțiile și competențele comisiei dumneavoastră. Înainte uh, de a trece însă la subiect, vreau să vă mai spun că îmi face deosebită plăcere și consider foarte util acest schimb de opinie regulat cu Parlamentul, care este o sursă de inspirație. Deci, încă o dată, mulțumesc pentru prilej. Aș începe cu tema cea mai actuală a momentului, oțelul. După cum știți, sectorul siderurgic și metalurgic este confruntat cu o situație foarte dificilă în prezent în toate statele membre. Comisia a Uh, încercat să abordați această temă în uh, ultimele șase luni uh, și în Consiliu am și organizat, organizat o conferință la cel mai înalt nivel. Uniunea Europeană a adoptat deja 37 de măsuri de protecție comerciale pentru a sprijini industria metalurgică, inclusiv măsuri care vin să contracareze importurile de oțel din China. Având în vedere uh, procedurile, aceste uh, măsuri vizează, protecționiste vizează în primul rând uh, implicarea statelor membre în anumite relații bilaterale. Comisia este în curs de desfășurare a unui test de, care să verifice care sunt interese legitime uh, ale Uniunii Europene în, pentru a uh, pentru a proteja interesele Uniunii Europene. Sunt uh, avute în vedere și interesele altor regiuni cu situație similară. Analiza eh, Comisiei se bazează pe așa numită eh, situație de amenințare eh, și de posibile pierderi pe care le-ar putea suferi Uniunea Europeană. Da? Deci, analiza noastră este bazată pe amenințări, nu neapărat pe leziuni deja suferite. Această analiză ne permite să aplicăm uh, anumite taxe anti-dumping, inclusiv în mod uh, reactiv, retroactiv, acolo unde uh, Comisia descoperă lacune. Acolo unde considerăm că nu este nevoie de modificări legislative, vom scurta diferitele proceduri vom scurta durata lor de la 9 la 8 luni. De asemenea, vom crește numărul consultărilor în uh, procedură scrisă înainte de a adopta anumite uh, măsuri de protecție. Măsurile pot fi adoptate de Comisie și după informarea statelor membre. De asemenea, Comisia își va optimiza procedurile interne, uh, va avea o abordare mai strictă atunci când se va eh, preocupa de eh, extinderea anumitor eh, acorduri și de asemenea ne dorim ca colegiuitorii, adică Consiliul în primul rând, să-și asume răspunderea pentru modernizarea instrumentelor de protecție comercială. În acest sens, într-o comunicare, am prezentat o propunere de regulament pentru uh, recomandări cu caracter facultativ. Uh, obiectivul a fost uh, creșterea transparenței, o mai bună aplicare a regulamentului, optimizarea procesului de revizuire și uh, consacrarea anumitor practici, respectiv eliminarea altor practici în temeiul acestei legislații. Există și posibilitatea uh, amendării uh, uh textului uh, în cadrul aceleiași proceduri legislative. măsurile de eh, protecție eh, trebuie să se aplice și eh, sectorului metalurgic, nu doar sectorului energetic și altor câteva sectoare numite strategice. Dar pentru asta e nevoie de voință politică și trebuie ca prin analiza potențialelor amenințări să fie eliminate posibilele daune pe care am putea să le suferim, respectiv să fie reparate acele daune care au apărut deja. Este nevoie așadar de unele modificări legislative pentru a moderniza instrumentele de uh, protecție economică. Pentru aceasta, uh, anumite uh, proceduri și adaptări legislative vor dura ceva mai mult, deci 6 și 7 luni, cu două luni mai mult decât prevăzut inițial. vrem uh, să cunoaștem, evident, uh, și uh, pozițiile părților interesate vis-a-vis -vis de problemele puse. Vor fi armonizate și um, chestionarele, respectiv procedurile pentru fiecare stat membru în față. Comisia pro, propune și un mecanism de supravegheze, supraveghere pentru uh, Uh, produse de oțelărit și uh, va renunța la uh, așa numite proceduri automate de scrutinizare a importurilor pentru produsele din oțel. Dar aceste elemente sunt doar elemente comerciale ale problemei pe care încercăm să o rezolvăm, dar există și alte laturi ale, alte dimensiuni ale acestei probleme a metalurgiei. Trebuie să modernizăm sectorul, trebuie să-l modernizăm, să-l facem mai competitiv. Uh, vă încurajez uh, de aceea să citiți comunicarea noastră pentru că trebuie să cooperăm în acest uh, domeniu în punerea în aplicare a programului de lucru pentru 2016. Aici uh, ținem pas cu calendarul uh, propus. Fondul European pentru Investiții Strategice, EFSI, este operațional, funcționează și suntem în curs de facilitare a mediului investițional și suntem în curs de înlăturare a barierelor um, comerciale. Obiectivul nostru este să sporim uh, participarea IMM-urilor la piața unică, să facilităm accesul IMM-urilor la finanțări. O serie de inițiative legislative sunt în curs de elaborare și se subscriu acelea strategii de uh, aprofundare a pieței interne. Cred că este, până la urmă, elementul cel mai important pentru punerea aplicare a uh, planului de investiții strategice, așa numitul al treilea pilon. Am prezentat deja un set, prim set de măsuri de cooperare în uh, decembrie anul trecut. Trei măsuri, pachete de măsuri uh, vor mai urba până la uh, vacanța de vară. Ele vizează cooperarea, în primul rând, în domeniul protecției consumatorilor protecția consumatorilor este o uh, prioritate absolută pentru noi și este uh, partea tuturor demersurilor noastre pentru aprofundarea pieței interne. Există uh, ca element de orientare raportul celor cinci președinți care evidențiază importanța Uniunii Monetare, Uniunii Bancare, și am uh, lansat și o consultare privind uh, dimensiunea socială uh, încă de săptămâna trecută. După ce am investit eforturi considerabile în acordul de la Paris pe problemele modificărilor climatice, urmează acum să Eh, punem în aplicare acele mai, acelor măsuri care ne vor permite să ne atingem obiectivele din cadrul strategiei UE 2020 și eh, să putem eh, atinge și țintele formulate în obiectivele de dezvoltare a minelului. Aș evidenția însă și faptul că acest plan EFSI începe să dea roade încă de acum. Deocamdată, BEI a aprobat deja 54 de proiecte pentru finanțare din fondurile EFSI, ceea ce echivalează uh, cu suma de aproximativ 7,2 miliarde euro. 54 proiecte, 7,2 miliarde euro. Fiecare lună sunt uh, adoptate și aprobate și alte proiecte. O mare parte a acestor proiecte vizează energiile regenerabile, și o decarbonizare a economiei. Alte proiecte sunt din domeniul uh, inovării industriale, cercetării dezvoltării, uh, transportului și accesului IMM-urilor la anumite finanțări. Fondul European de Investiții a uh, semnat 150 de acorduri de finanțare în valoare totală de 3,4 miliarde de euro. 125 de mii de eh, IMM-uri eh, vor beneficia probabil de pe urma acestor fonduri. Investițiile totale se ridică la undeva în jurul a cifrei de 76 de miliarde euro. 22 state membre au beneficiat deja de EFSI, unele eh, cu economii mai modeste, cum ar fi eh, Slovenia, Estonia, Bulgaria sau Croația. Statele membre pot solicita asistență tehnică eh, de la, din partea hub European pentru Consultanță în Investiții va fi lansat în curând și un uh, portal pentru promovarea investițiilor public-private și atragerea investițiilor din sectorul privat. Sectorul privat, de altfel, a fost cel care a solicitat acest lucru. Și în final, uh, Comisia are o agendă încărcată de uh, măsuri administrative și legislative prin care încercăm să facem față uh, provocărilor cu care se confruntă statele membre. În 29 noiembrie anul trecut am uh, adoptat uh, raportul anual de creștere care vizează situația investițiilor și creștere în fiecare stat membru. Comisia a lansat deja strategia pentru piața unică digitală Eh, și alte documente strategice care vor crea un mediu antreprenorial eh, eh, corespunzător exigențelor. În 22 februarie, BEA a publicat o, un document de orientare pentru, în, pentru ca beneficiarii, autorități publice sau entități private să se poată informa mai bine în legătură cu posibilitățile de finanțare să cunoască mai bine uh, cadrul de reglementare. Care sunt alte priorități pe care mi le-am propus pentru acest uh, an? Mai întâi, pachetul privind economia circulară. Este una din cele 10 priorități ale Comisiei și una din prioritățile noastre ale Comisiei Europene pentru creștere și ocupare. Este însă un element care are implicații și asupra modificărilor climatice și angajamentelor pe care noi le-am asumat în acest domeniu. În septembrie anul trecut, Națiunile Unite au adoptat un document de referință pe această temă și cred că o economie circulară în Uniunea Europeană poate fi o contribuție importantă la obiectivele menționate în documentul Națiunilor Unite. Economia circulară are posibilitatea și potențialul real de a crește competitivitatea mediului de afaceri european. Uniunea Europeană deja este lider global în tehnologii și soluții uh, ecologice și dacă putem fi și mai eficienți uh, din punct de vedere al resurselor, putem reduce dependența de materii prime, putem să ne consolidăm acest avantaj competitiv. Noile modele de afaceri uh, joacă și ele un rol din ce în ce mai important. Prin Orizont 2020, Comisia deja investește 60, 650 de milioane de euro într-o perioadă de 2 ani pentru promovarea inovării. Comisia facilitează și investițiile în uh, infrastructură uh, pentru ecologizarea economiei din uh, fondurile EFSI. Și uh, susținem, stimulăm și băncile naționale și resurse naționale să participe la aceste eforturi. Pe lângă fondurile UE, există și noi instrumente financiare pentru a susține această transformare a economiei în direcția unei economii decarbonizate și ciclice. În legătură cu Orizont 2020, Știm cu toții că Europa uh, trebuie să facă fața unor provocări majore acum. Știm că cercetarea, dezvoltarea și inovarea sunt domenii uh, de investiții pentru viitor și de aceea este, uh, reprezintă o prioritate pentru noi. Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și dezvoltare a lumii. Anul trecut am folosit 2,2 miliarde pentru a contribui în cadrul EFSI la cercetare, dezvoltare și inovare. Două treimi din proiectele finanțate prin EFSI vizează pe undeva și au legătură și cu cercetare-dezvoltare. Și se pare că această strategie dă roade am semnat deja 7200 de acorduri de grant cu contribuții de la fondurile Uniunii Europene în valoare totală de 10,6 miliarde de euro cu 36 de mii de beneficiari. Deci 7200 de grad, granturi, 12,6 miliarde de euro, 31, se corectează vorbitorul, 31 de mii de beneficiari aceasta în plus față de 1300 uh, de granturi finanțate uh, anterior pentru cercetare-dezvoltare. Multe dintre aceste uh, proiecte vin să conturez, contribuie la conturarea unor strategii importante pentru viitor și reprezintă o valoare adăugată europeană. În programul actual, 617 milioane au fost cheltuite pentru proiecte de economie circulară și 139 de milioane au fost cheltuite pentru promovarea internetului obiectelor. În următorii doi ani uh, vom adopta un program de lucru simplificat care va oferi mai multă certitudine juridică pentru beneficiar. Orizont 2020 uh, este un succes uh, cu peste 82.000 de dosare Uh, care reprezintă în cifre absolute peste 246 de miliarde de euro. Următoarea revizuire a programului Orizont 2020 va fi un prilej de uh, ajustare și calibrare repetată a uh, programului pentru perioada care mai rămâne. De asemenea, în același context organizăm și Consiliul pentru Inovare, Consiliul European pentru Inovare, prin care dorim să susținem uh, forțele inovatoare din Europa. Vom crește uh, asistența pentru statele membre pentru uh, a-și reforma sectoarele de cercetare-dezvoltare și vom revizui și posibilitatea ca rezultatele cercetărilor și activității de dezvoltare să poată fi publicate și diseminate. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, uh, voi, uh, mă voi opri aici pentru că am dorit, pe, de o parte, să acopăr cât mai multe teme, dar nu vreau să mă întind prea mult. Mulțumesc. Eu... Mulțumesc, domnule vicepreședinte, și vă mulțumesc și pentru abordarea noastră orizontală. Din câte știu, eu, uh, în activitatea noastră, colaborați în mod curent cu șapte alți comisari. Vreau să vă rog, stimați colegi, când luați uh, cuvântul în numele grupurilor politice, să nu vorbiți mai mult de uh, două minute. Ceilalți colegi primesc câte un singur minut, pentru că lista vorbitorilor deja este foarte, foarte lungă. Domnul Ehler, din partea PP, mulțumesc. Um, <clears throat> good evening, here, Commissioner. just a Bună ziua, domnule comisar. Sper că nu e vorba doar de un dialog structurat, ci și de unul constructiv. Problema cu cele două minute este cum anume să te limitezi și la ce. O întrebare relativ simplă. Cum anume priviți situația în ceea ce privește competitivitatea cu China și legătura cu sistemul ETS. Pentru că Industria metalurgică și siderurgică suferă de pe urma concurenței din China și aproape că își dă suflarea. Uh, nu mai există investiții uh, pe care ar putea să le facem în uh, circumscripția mea electorală în acest uh, sector. Uh, investitorii au luat o decizie la Salzgitter și se vor duce Statele Unite. Cum anume controcarează acest lucru preocupările legate de comerțul uh, injust și celelalte poveri aferente sistemului ETS ceea ce privește programul Orizont 2020 și EFSI. Aici apreciem ceea ce s-a făcut uh, în ceea ce privește interacția, interacțiunea cu ENIFIN, dar mai este o chestiune care, din punctul meu de vedere, reprezintă o provocare și anume criteriul pentru industrie un, pentru un sector major din uh, industria europeană și ar fi interesant uh, să știm ce anume putem uh, face și în, acest, în ceea ce privește sectorul autovehiculelor. Din partea socialiștilor și democraților, doamna Van den Brand. Da, mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați abordat toate aceste chestiuni. Dacă ar fi să Uh, semnalăm o linie roșie. În toate acestea este aceea că trebuie să ne schimbăm economia și că aceasta va trebui să fie sustenabilă, durabilă sau nu va mai fi deloc. Și aici trebuie să găsim echilibrul. FC probabil că nu reprezintă marea schimbare pe care cu toții ne-am fi dorit-o, dar uh, să sperăm că va fi măcar un instrument important pentru a ne susține în această direcție și cel puțin asta a fost intenția principală a acestei comisii atunci când a discutat raportul și amendamentele și și negocierile dintre cele trei instituții, aceea de a atinge rezultate. Aspectul durabilității este important, nu doar investiții de dragul investițiilor. Și acest lucru se le leagă de principala mea întrebare, pentru că pentru noi este foarte greu de evaluat dacă au și funcționat lucrurile. Știm că au fost aprobate uh, proiecte noi pe lista Comisiei de proiecte scurte, dar este foarte greu de evaluat. De pildă, um, tabelul de punctaj uh, prevăzut în EFSI, cum este folosit? Ne puteți oferi mai multe informații în această privință? Pentru ca și publicul să știe cum anume sunt uh, evaluate aceste proiecte și ce scoruri li se alocă. A doua chestiune, cea a eficienței energetice, care este una foarte importantă pentru această comisie, care se referă la proiecte de și foarte mici, pentru că e mai ușor să investești în proiecte mari, dar mult mai dificil să implementezi multe proiecte mici în statele membre. Și aici vă întreb cum funcționează platformele, cum este organizată cooperarea cu ele. În Franța avem o problemă foarte bună în ceea ce privește eficiența energetică pentru clădiri, dacă folosim astfel de exemple și pentru alte proiecte. Eu sper că în lunile următoare vom putea face o bună evaluare și îmi cer scuze că va trebui să plec în 15 minute, dar va rămâne asistenta mea să asculte și răspunsurile. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Calas din partea ALDE. Mulțumesc. A fost foarte interesant să ascultăm principalele elemente pe care le-ați punctat. Când ați spus că dacă vrem să creăm acele locuri de muncă pe care le vrem, trebuie să investim în cercetare și dezvoltare. Întrebarea mea este, de fapt, una foarte concretă. Dacă avem o uniune a europeană care se confruntă cu toate crizele pe care le știm, criza refugiaților și toate costurile aferente, cum puteți garanta că acești bani nu uh, pleacă din bugetul pentru cercetare și inovare? Mulțumesc foarte mult, domnul Maragal, din partea versilor. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați dat și pentru prezența dumneavoastră. Câteva chestiuni concrete acum. În primul rând, un comentariu de natură generală. Vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre uh, funcționarea serviciului GAP, dacă funcționează bine, Uh, același lucru se întâmplă și cu uh, portalul care este însă foarte recent pentru a putea fi evaluat. Și vreau să vă întreb ce se întâmplă cu acea scoreboard. Pentru că dacă vedem proiectele, ne întrebăm uh, cum aplicăm noi, cum implementăm această tabelă de marcaj, această scoreboard. Uh, N-am avut uh, timp pentru a analiza în detaliu uh, fiecare element, însă uh, vă dau câteva exemple. Avengoa, în Spania, o companie de biotehnologie, deci conceptul în sine e foarte bun, dar compania ca atare nu. Și nu știu dacă a trecut printr-un proces de evaluare, dacă știți care este situația critică prin care trece astăzi această firmă am uh, numărat trei proiecte pentru autostrăzi în Slovacia, Germania și Olanda. 500 de milioane în Slovacia pentru a genera 100 uh, de milioane, deci sute de milioane doar pentru autostrăzi. Vreau să vă întreb dacă criteriile acestea pe care le utilizați uh, sunt corespunzătoare cu criteriile din dezbatele noastre și cu criteriile EFSI în ceea ce privește adiționalitatea, de exemplu. Sau un alt exemplu, investițiile într-o rafinărie din uh, Italia, Milazzo, 30 de milioane de euro. Sau un alt caz spaniol, uh, construirea a două nave uh, pentru compania Balearea, unde s-au utilizat 75 de milioane de euro. Toate acestea cred că sunt suficiente exemple pentru a vedea cum se aplică în mod real criteriile EFSI. Și acum o întrebare de natură generală care este factorul de multiplicare în momentul acesta pentru cele șapte miliarde despre care ați vorbit dumneavoastră? Uh, factorul acesta de multiplicare este 15 sau nu? Mulțumesc. Thank you very much, colleague. Uh... Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Seli Cliotis din partea GUE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Avem nevoie de fonduri noi pentru investiții publice pentru a promova economia reală. Doar astfel putem ieși din criză și din recesiune și putem avea creștere în economie, în, economie, în beneficiul oamenilor. În schimb, Comisia nu încearcă decât să găsească garanții pentru a reduce riscurile marilor companii pentru investiții. Comisia spune că alocă fonduri pe investiții, dar ce face de fapt este să reducă fonduri din linii bugetare existente, ca de pildă din uh, cadrul uh, strategic uh, și din facilitatea pentru conectarea Europei, și e clar că aceste fonduri merg uh, în principal în țări dezvoltate ale Uniunii Europene și nu în țări care au fost distruse datorită memorandumului și a măsurilor de austeritate. Am următorul exemplu. Cum vă explicați următorul lucru? În primul trimestru din 2016, Grecia și uh, Cipru nu figurează în planul de investiții al Comisiei de ce nu este inclus niciun fel de program din cele 42 de programe pentru infrastructură și inovare și nici din cele 84 de susținere a IMM-urilor pentru aceste țări care suferă cel mai mult de pe urma crizei. Și vă mai întreb cum anume va susține Comisia aceste țări care se confruntă cu probleme majore de creștere economică datorită memorandului și austerității. Mulțumesc acum din partea EFDD, domnul Borelli. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Două considerente și voi încerca să fiu foarte sintetic. În primul rând, domnule vicepreședinte, ați amintit de măsurile antidumping. Vă întreb, dat fiind faptul că Comisia se pare că se îndreaptă spre acordarea statutului de economie de piață pentru China, știți foarte bine că aceste măsuri nu ar mai fi aplicabile. Acum, dacă uh, vorbim de aceste de instrumente uh, de protecție comercială, vă pot înțelege din punct de vedere al întreprinzătorului. Altfel nu facem decât uh, jocuri de noroc. Anul trecut s-au tăiat fonduri din uh, Orizont 2020 pentru a finanța EFSI și a redirecționa bani către IMM-uri. Unul din patru proiecte astăzi uh, din orizont 2020 se adresează IMM-urilor, dar din aceste proiecte nu se pot finanța decât jumătate și în cazul Italiei este o situație destul de generală pentru că nu există fonduri suficiente în pofida faptului că firmele noastre au venit și cu proiecte de excelență. Vă întreb așadar dacă noi am investit doar jumătate de miliard, nu cifre mari, așa cum ați citat dumneavoastră, deci doar o jumătate uh, de miliard uh, din EFSI pentru acele instrumente dedicate IMM-urilor am fi în măsură mâine și nu peste ani să finanțăm mici întreprinderi de excelență care ar putea crea inovare și asta imediat pe continentul nostru, creând acel sistem de încredere care apoi ar putea fi util și pentru a atrage investitori externi spre a veni pe continentul nostru. Ce părere aveți? Acum, doamna Capel, din partea ENF. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei. Mi-a plăcut uh, faptul că v-ați început uh, intervenția de astăzi cu tema uh, siderurgiei, o problemă majoră acum pentru Europa, care se confruntă cu multe dificultăți, mm, inclusiv întregul domeniul antidumpingului, pentru că în momentul de față mii de tone ajung în Uniunea Europeană de pe piața chinezească. Sunt multe motive și slăbiciunea economică a Chinei, dar um, e nevoie și de modernizare a instrumentelor de protecție comercială de, din partea Comisiei. Și cred că aici ar trebui să vă orientați mai mult uh, funcție de sancțiunile aplicate de Statele Unite, care au fost mult mai Uh, ridicate. Industria uh, siderurgică este un motor de creștere în Europa, extrem de multe locuri de muncă afectate și vorbim și de strategia 2020 în care ne-am propus o reindustrializare a Europei și în acest sens avem nevoie de marile industrie pentru că altfel întregul domeniul al serviciilor ar avea de suferit. Dacă vorbim despre industria siderurgică, trebuie să ne mai referim și la altceva pe care l-ați amintit uh, <clears throat> scurt, industria, strategia industrială și prețurile de rezervă. Multe uh, firme din siderurgie pleacă din Europa, la fel și în circumscripția mea, uh, unde avem uh, o Uh, întreprindere care acum se extinde în Statele Unite pentru că costurile cu energie acolo sunt mai ieftine și cred că aici va trebui să vedem cum anume putem face mai competitive aceste uh, industrii și la noi. S-a vorbit și despre digitalizare, s-a deschis târgul Cebit acum în Germania și aș vrea să știu uh, care este părerea noastră vis-a-vis -vis de criminalitatea cibernetică și tehnologiile de tip blockchain, pentru că va fi o temă foarte importantă pentru viitor, care va duce la foarte multe economisiri de costuri, în special în uh, sectorul serviciilor. Și dacă mai permiteți o scurtă întrebare vis-a-vis -vis de EFSI, spuneați că 50% președintele intervine și nu lasă vorbitoarea să continue. Now, colleagues, uh, one minute speeches. I'm very sorry, we don't have more time. Am cer foarte scuze, dar nu avem mai mult timp. Acum, domnul Nica are cuvântul. <coughs> Bună ziua, domnule vicepreședinte. Uh, două chestiuni. Prima, în domeniul oțelului vă mulțumesc pentru prezentarea care ați făcut-o, dar aici vreau să vă spun că impresia este că este prea puțin și că există o anumită timiditate. Și vă dau un singur exemplu. A spus că se reduc procedurile antidumping cu două luni. Păi în Statele Unite durează două luni procedurile antidumping de totul. Deci, cred că este nevoie de o atitudine mult mai hotărâtă și mai dură. Și al doilea lucru, pentru că este și Comisia Senatului României aici, uh, în România niciun proiect nu se califică pe programul ăsta ESI, planul de investiții de 300 de miliarde al uh, președintelui uh, Juncker. Ne-am gândit că nu sunt proiectele bune, dar noi avem un guvern cu un prim-ministru și majoritatea ministrilor funcționare Comisiei Europene iar cei care nu sunt uh, din partea Comisiei Europene în guvern sunt reprezentanții marilor bănci. Deci eu cred că ei sunt foarte buni și au, știau ce să producă. Și niciun proiect nu este aprobat pentru România, o țară care este și a șaptea țară a membra Uniunii Europene și din posibilitatea reducerii decalajului față de celelalte țări din uh, Uniunea Europeană. Dacă puteți comenta pe cele două aspecte, vă mulțumesc. Thank you very much, colleague. Uh, Mr. Lewandowski. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Lewandowski. Domnule comisar, apreciez eforturile dumneavoastră, inclusiv EFSI. Sigur că ne-ar place să știm care este profilul proiectelor EFSI din perspectiva riscului, asta în comparație cu uh, proiectele din uh, Orizont 2020 și care este distribuția geografică a acestor proiecte. Dar dacă ne uităm la dorințele semnalate de Comunitatea de Afaceri din Europa, o prioritate este întotdeauna depășirea barierelor reglementative și a certitudinilor reglementative. Se mai vorbește și despre regimuri fiscale și prețul la energie. Deci dacă vrem să dăm un răspuns energiei noastre, trebuie să uh, punem accentul pe acces la finanțare, dar certitudinea reglementativă este și mai importantă. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Blanco Lopez. vicepreședinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Sectorul siderurgic este amenințat în mod clar. S-a vorbit aici despre dumping dar există și un alt risc, și anume producția de oțel uh, în alte țări unde standardele de mediu sunt reduse. De aceea trebuie să luăm decizii. Vă cer, domnule vicepreședinte, să fiți mai ambițios, pentru că nu putem vorbi în continuare de importanța industriei și să nu o protejăm, pe de altă parte. De aceea vă cer ca mâine la Consiliu să luați o decizie în acest sens. Vă cer de asemenea o declarație oficială în legătură cu posibilitatea de a adopta măsuri antidumping pentru Uniunea Europeană și decizia de a avea un preț minim pe piață pentru oțelul de import sau oferirea de stimulente pentru această industrie. Siderurgia este foarte importantă. În țara mea e vorba de 60.000 de locuri de muncă, în Spania și 14 uh, miliarde de euro. Deci uh, e foarte important să avem măsuri în acest domeniu, măsuri care, dacă se poate, să fie luate chiar mâine. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule De Bacăr. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări uh, și din partea mea. Poate că domnul comisar ne poate detalia care este efectul pro- politicii monetare asupra profilului de risc a proiectelor selectate. Pentru că dacă dobânzile astăzi sunt aproape zero, acest lucru ar putea duce la un transfer a riscurilor pentru acele proiecte unde poate interveni și EFSI. O a doua întrebare este mai specifică. Spuneți că două treimi din proiecte se referă la cercetare și dezvoltare. Noi ne temeam că vom asista la o tranziție de la cercetarea fundamentală către cea de piață mai degrabă. Aveți și cifre dacă um, Uh, um, uh, um, dacă dintre aceste două trime a proiectelor există și o defalcare pe cele două tipuri de cercetare. Doamna Darling, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte al Comisiei. Contrar celor spuse, eu salut planul de acțiune pentru oțel și mi-aș dori partea de acțiune din acest plan să devină funcțională și sper că mâine la Consiliu șefii noștri de stat și de guvern vor putea lua decizii în acest sens. Sigur că la nivelul Consiliului avem nevoie de mișcare, instrumentele de protecție comercială au fost blocate acolo, o serie întreagă de uh, măsuri s-au uh, blocat și uh, așa numitele duty rule și uh, chiar și guvernul uh, britanic a făcut acest lucru și acest lucru este ironic pentru că Regatul Unit este una dintre țările cele mai mult afectate în criza oțelului. Am pierdut 6.000 de locuri de muncă în nord-estul Angliei. Este devastator pentru economia noastră și în același timp oțelul este adus pe piața din Europa, dar uh, în același timp, Statele Unite aplică măsuri antidumping pentru oțelul din Regatul Unit. Măsuri care <clears throat> în trecut au fost ridicate doar datorită intervenției Comisiei Europene. Veți semnala acest lucru omologilor din Statele Unite? veți face acest lucru în favoarea uh, Angliei, pentru că noi facem campanie uh, la noi acasă pentru a arăta că este în beneficiu rămânerii în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna, domnul Covricec, un uh, membru nou în comisia noastră. Două întrebări aș avea. În Republica Cehă am avut uh, câteva întreprinderi siderurgice care au fost uh, închise. Și mai funcționează câteva, dar foarte prost și putem pierde foarte multe locuri de muncă. A doua întrebare legată de energie, energiile regenerabile. Dacă domnul vicepreședinte ne-ar putea explica cum anume să se procedeze, cum să se organizeze producția. Au fost prevăzute transformatoare în Polonia și vom face acest lucru și în Republica Cehă, însă lucrurile trebuie mai bine reglementate astfel încât uh, să uh, Pot exista un transfer între rețele și vor exista și taxe de rețea. Va trebui să facem ceva similar cu ceea ce cunoaștem din Germania și acest lucru trebuie să fie posibil și pentru micii producători. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar. Propunerile Comisiei pentru salvarea industriei siderurgice sunt uh, importante, evident, iar în ceea ce privește economia circulară reprezintă una din temele centrale pentru uh, Comisia Europeană. Dezbaterea am avut în această dimineață, uh, de fapt o primă uh, discuție, pentru că este extrem de important pentru ca uh, materialele și materiile prime să poată fi uh, recuperate și reciclate cât mai bine și este bine de știut că și Comisia Europeană dorește să investească în acest sens. În ceea ce privește contextul din Europa, în general, nu suntem deschiși pentru inovație și se vede acest lucru în multe sectoare în multe orașe se încearcă uh, eliminarea și interzicerea BNB sau a Uber. Eu cred că și astfel de lucruri trebuie acceptate. Eu cred că și aici ar fi bine dacă am putea asigura în continuare locuri de muncă. Mulțumesc, domnule președinte. O observație și din partea mea. Ne-au dat foarte multe cifre, dar este foarte dificil de urmărit de aceea eu mi-aș dori un raport mai clar și de date mai clare în ceea ce privește EFSI. Să nu spuneți că totul uh, figurează și pe internet, dar vrem date împreună cu o analiză. Noi suntem și o autoritate bugetară, dar vrem luăm decizii, dar vrem să știm dacă deciziile noastre merg într-adevăr în direcția pe care ne-o dorim. Aș vrea să știu așadar dacă ne atingem scopurile propuse în ceea ce privește proiectele de cercetare care sunt uh, Uh, extrem de important. Eu cred că trebuie să găsim echilibrul necesar, pentru că dacă nu, ajungem uh, în situația în care ne pierdem într-o fragmentare de proiecte și risipim aici resurse importante care trebuie poate concentrate. În ceea ce privește cercetarea și accesul IMM-urilor, repet ceea ce spunea domnul Borelli. Pe de o parte trebuie să fim mai selectivi, pe de altă parte și mai generoși. Mulți ajung în prima etapă, dar nu câștigă în final. Ar trebui totuși să găsim și un sistem de resurse private care să fie pus la dispoziție, dar nu putem lăsa uh, deoparte proiecte care au beneficiat de o evaluare pozitivă. Mulțumesc foarte mult, doamnă Sperachi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte, pentru prezența dumneavoastră aici. Astăzi am citit în les sendiel entre les mains eco investisseurs privés. În mancandre am văzut declarația pe care ați făcut-o în legătură cu investițiile și se pare că deocamdată nu a existat niciun proiect care să fi fost finanțat de EFSI în Grecia. Deci, prima întrebare. Aveți de gând să începeți o campanie în ceea ce privește lipsa de informații la ora actuală pentru a putea îmbunătăți situația pentru IMM-uri și pentru investitorii privați, pentru a avea acces la EFSI? Și a doua întrebare, în legătură cu îndrumarul care a fost uh, publicat între uh, complementaritatea dintre EFSI, fondurile de coeziune, fondurile structurale. Vreau să vă întreb dacă această complementaritate poate fi gândită încât să țină cont, de exemplu, de situația refugiaților pentru a ușura situația unor țări care au depășit uh, propriile lor posibilități. Mulțumesc și acum, doamna Bernard. Herr Vizepräsident, um... Domnule vicepreședinte, dacă mai îmi permiteți câteva observații vis-a-vis de China. Expansiunea agresivă economică a Chinei este considerată o amenințare de foarte multe ramuri economice, nu doar Um, sectorul siderurgic, dar și toate celelalte sectoare orientate către export. Comisia, iată că reacționează acum, e bine, dar cred că nu trebuie doar să reacționăm, ci să și acționăm. Și de aceea sunt convinsă că avem nevoie de o strategie industrială care să detalieze cum anume putem păstra uh, crearea de valoare aici în Europa. Și vă întreb de aceea dacă va exista din partea Comisiei o comunicare cu privire la politica industrială în care să se garanteze și o dezvoltare um, coerentă și dacă veți reveni și la obiectivul de 20% și mai am și o întrebare pentru industria siderurgică. Credeți că acest sector economic va putea depăși criza dacă acționați cu aceste instrumente și dacă ați Um, utilizat acum toate posibilitățile care vă stau la dispoziție pentru a ajuta această, acest sector. Domnul Zorinio. Um Domnule comisar, ați vorbit despre competitivitate și locuri de muncă. Încercăm să creăm mai multe locuri de muncă dar nu am reușit să atragem investițiile necesare și industria este acum amenințată. Dacă vedem uh, care sunt recomandările în cadrul semestrului european, uh, cred că nu există o coerență cu toate aceste măsuri. Trebuie să restructurăm economia europeană și dacă nu schimbăm potențialul acestei economii, nu vom putea niciodată să corectăm aceste uh, dezechilibre uh, care există. Însă trebuie să dăm dovadă de coerență, pentru că foarte multe sugestii aduc și mai multe dezechilibre. Deci, uh, sau chiar și mai rău, uh, stabilizează aceste dezechilibre. dezechilibre. Deci uh, intrăm într-un cerc vicios în loc să mergem pe un drum al creșterii economice. ar trebui să uh, ținem cont și de perspectiva pe termen mediu și lung, nu doar pe termen scurt. Mulțumesc, uh, domnule comisar, vă rog uh, să răspundeți acum întrebărilor. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să mulțumesc foarte mult și doamnelor și domnilor deputați. Cred că va trebui să grupez întrebările pentru că nu avem atât de mult timp la dispoziție și aș începe prin a mulțumim. europarlamentarilor care se află aici, de exemplu doamna Sperachi, care a încercat uh, să transmită un mesaj în legătură cu ce înseamnă și la ce este bun EFSI, cum poate fi utilizat, cum putem uh, utiliza, de exemplu, mai multe fonduri împreună, acea complementaritate despre care vorbeam, pentru că avem nevoie ca aceste mesaje să fie transmise în toate statele membre și mai mult la nivelul regiunilor. Pentru că dacă vedem ce se întâmplă în țările unde nu s-a utilizat încă EFSI, de exemplu Grecia, Cipru, România, poate mai e și altă țară pe care a, uh, am uitat-o, Există deci aceste țări care nu au utilizat încă fondurile EFSI. Și ceea ce facem la ora actuală este că reprezentanții noștri în aceste țări își accelerează activitățile. De exemplu, Michel, care se află aici cu mine și care lucrează în cabinetul meu, săptămâna trecută s-a deplasat în România pentru a discuta cu autoritățile de acolo și a le explica cum funcționează și cum se pot combina uh, EFSI uh, și ESI și a vorbit cu băncile, cu reprezentanții băncilor. Dacă vedeți ce se întâmplă în țările vecine, de exemplu, în Bulgaria, unde există deja patru bănci private care au uh, luat fonduri de la EFSI și care vor oferi uh, finanțare pentru IMM-uri. Deci, uneori există o lipsă de informații, pur și simplu. Sau în unele țări nu există uh, voința necesară sau inspirație necesară pentru a promova aceste proiecte. Însă trebuie să transmitem aceste mesaje mai departe, reprezentanților băncilor, dacă doriți să fiți în slujba IMM-urilor mai mult decât uh, sunteți acum, trebuie să faceți acest lucru. Băncile private trebuie să își facă datoria și după aceea avem nevoie, bineînțeles, și de proiecte foarte bune. Uh, parteneriate public-privat, acele PPP-uri. În multe uh, cazuri, țările care au beneficiat cel mai mult de pe urma acestor fonduri au existat uh, persoane care sunt foarte interesate de utilizarea acestor fonduri și au transmis mesajul sectorului privat astfel încât există noi oportunități. Deci este interesant ce se întâmplă la nivelul statelor membre, dar și la nivelul regiunilor pentru că eu primesc uh, reprezentanții statelor membre, dar și ai regiunilor și le explic de fiecare dată cum se poate uh, utiliza acest fond. Acum, trecem la sectorul siderurgic. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru comentariile pe care le-ați făcut atunci când ați spus că trebuie să facem eforturi comune și să convingem statele membre pentru a trece la o modernizare a instrumentelor comerciale, a pachetului de instrumente comerciale. Sper că acest mesaj să fie transmis și guvernelor naționale, că în sfârșit a venit momentul să se deblocheze situația, pentru că altfel nu putem susține poziția noastră la nivelul comerțului global. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem faptul că dumpingul nu este singura noastră problemă. Dacă comparăm industria siderurgică europeană cu cea americană, cea americană este mult mai eficientă din punct de vedere energetic și tocmai de aceea costurile de producție sunt mai scăzute acolo ar trebui să încurajăm propria noastră industria să facă investiții în viitorul ei și guvernele naționale ar trebui să reducă fiscalitatea asupra energiei, pentru că dacă vedem ce diferențe, ce decalaje enorme sunt la, între statele membre în ceea ce privește fiscalitatea pentru energie, piața uh, energiei la nivelul Uniunii se va dezvolta, dar mai e nevoie de timp pentru aceasta și e nevoie de măsuri la nivel național pentru a uh, ajunge la uh, situații echiparabile. De aceea, din punctul meu de vedere, cel de-al treilea pilon al planului de investiții este chiar mai important decât EFSI. Al treilea pilon înseamnă proiecte de pe piața unică și identificarea barierelor în calea investițiilor în statele membre, pentru că există peste tot și noi trebuie să-i ajutăm pentru a le identifica și pentru a, a le elimina încetul cu încetul. Situația americanilor este foarte diferită de a noastră din multe puncte de vedere, însă n-am timp acum să intru în detalii pe această temă. Nu e vorba aici doar de industria siderurgică. Aceste măsuri pot fi utilizate și pentru alte sectoare ale industriei care au un consum crescut de energie și să vedem care este viitorul industriei productive în Europa, pentru că avem nevoie de producție chiar dacă uh, facem eforturi și în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor. Pentru doamna Calas, care m-a întrebat cum putem garanta că banii nu vor însemna și reduceri de la cercetare și dezvoltare. Uneori e mai ușor să tai de la cercetare și inovare decât uh, de la infrastructuri, uh, pentru că acestea sunt de natură intangibilă. Și sunt convins că la comisia dumneavoastră sunt uh, mulți, probabil, care ar vedea prioritățile cu totul altfel dar situația se hotărăște la nivelul um, statelor membre. Hubul de consultanță funcționează foarte bine. Am primit deja 19 cereri, două treimi din ele din partea companiilor private care doresc să primească o consultanță în legătură cu utilizarea fondurilor UE sau cu îmbunătățirea calității proiectelor pe care le prezintă. Deci acest hub de consultanță se pare că funcționează destul de bine. Avem uh, un feedback pozitiv. Acum, portalul de proiecte. Îl vom lansa peste câteva săptămâni. Este un proiect foarte important. După cum știți, ideea a venit uh, din partea investitorilor privați uh, care doresc să investească mai mult uh, în proiectele europene, dar e foarte greu să um, își facă loc printre atâtea diferențe între statele membre. Iată de ce acest portal este important pentru a promova proiectele. El va fi lansat peste câteva săptămâni și am utilizat uh, ceva fonduri și pentru a-i face campanie, pentru a-i face publicitate. Și aici avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, pentru că atunci când veți vedea cum funcționează acest portal, trebuie să transmiteți mesajul mai departe către regiuni, către autoritățile locale, către guvernele naționale, pentru că dacă dorim uh, să avem uh, Uh, o adevărată concurență pentru finanțare, pentru proiectele pe care le doriți, atunci trebuie să trimiteți comisiei aceste proiecte prin intermediul portalului. Așteptăm, deci, uh, mesaje pozitive și pe această temă. În ceea ce privește IMM-urile, la nivelul proiectelor, situația nu este foarte bună, dar vom vedea ce se va întâmpla peste două luni, pentru că totul depinde, până la urmă, de calitatea proiectelor prezentate cercetare și dezvoltare, Orizont 2020 și investiții. În acest sens, uh, sunt încrezător pentru că 2,2 miliarde de euro din Orizont 2020 vor aduce mult mai multe uh, beneficii pentru cercetare. Acești bani vor fi folosiți doar pentru cercetare la nivel academic, pentru cercetare fundamentală. Banii se utilizează acum pentru o cercetare care este mult mai țintită în funcție de nevoile pieții. Și știam că acest lucru se va întâmpla. Dar, oricum, volumul uh, de finanțare pentru inovare este acum mai mare. Deci există și aspecte pozitive și aspecte negative, depinde de uh, cele pe care le considerați mai importante. IDS acum. După cum știți, avem o propunere. Sistemul de certificate de emisie, TS-ul. Producția trebuie să fie implicată aici și ETS-ul trebuie să echilibreze situația pentru toți actorii de pe piață. Există multe sectoare de activitate, nu doar industria siderurgică, care sunt într-o concurență globală și prețurile sunt marcate la nivel global și care se află într-o aceeași, în aceeași situație în care se află și industria oțelului. Există mai multe sectoare care sunt afectate în același fel. Deci trebuie să ajungem la un compromis și depinde de dumneavoastră și de Consiliul pentru a ajunge la compromisul cel mai potrivit. Sper însă să fie unul responsabil pentru ca industriile grele să rămână în continuare în Europa. Și acum durabilitatea proiectelor, o altă întrebare care s-a pus. Nu am uh, foarte multe de spus în legătură cu calitatea proiectelor uh, individuale, pentru că, după cum știți, Comisia nu face o selecție a proiectelor și ne-am menținut uh, promisiunea de a nu interveni în selecție. Tabela de marcaj, acel scoreboard, este utilizat pentru a vedea cum se selectează proiectele și BEI-ul va raporta un pic mai târziu către noi și către Parlamentul European în legătură cu activitățile lor și va face o evaluare detaliată a calității rezultatelor. Este prea devreme acum să ne pronunțăm și nu aș vrea să fac comentarii pe marginea unor proiecte concrete. Asigurarea echilibrului uh, la nivel geografic. Italia, Franța și Regatul Unit uh, sunt cei mai mari uh, beneficiari, nu mi-aduc aminte exact în care ordine, și mai sunt 22 de state membre per total care au utilizat EFSI dar avem și țări problematice care nu accesează aceste fonduri și tocmai de aceea colegul meu și eu și mai mulți colegi din comisie suntem foarte atenți la ce se întâmplă în statele membre și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de informații, vi le oferim. Trebuie să utilizați reprezentanțile noastre permanente în statele membre în acest sens, să organizați uh, evenimente, pentru a obține susținere financiară, susținere pentru mediul de afaceri și pentru a merge mai departe. În Grecia, de exemplu, am reușit să îmbunătățim prezența noastră acolo. BEI-ul a trimis mai multe persoane acolo pentru a ajuta autoritățile elene și pentru a finanța proiecte. Mi se pare esențial, dar trebuie să ne centrăm pe uh, sectorul privat în special, nu neapărat pe cel public. În Grecia m-am întâlnit cu mulți uh, antreprenori, cu mulți reprezentanți ai industriei și de câte ori aud pentru prima oară că nu au nevoie de uh, aprobarea guvernului ca să aibă acces la fondurile EFSI, e o noutate pentru ei. Referitor acum la Uh, pagina web pe care o avem. Pe această pagină web aveți toate informațiile necesare în legătură cu EFSI, în legătură cu proiectele care au fost prezentate, pentru că asta conștientizează foarte bine opinia publică să vadă ce au făcut alții. Problema platformelor. Există două sau trei platforme și acestea reprezintă o adevărată provocare de natură pozitivă dacă aș avea timp, aș spune, aș prezenta mai în detaliu care sunt platformele pe care le avem la ora actuală. Eu încerc să includ cât mai multe platforme cu putință, pentru că în felul acesta EFSI poate fi utilizat în proiecte mai mici. Acum uh, voi trece la economia uh, colaborativă. Noi am redactat un îndrumar pentru a vedea cum se aplică regulile web la această economie, economie colaborativă. Este foarte important, este o temă esențială și eu unul aș vrea să fiu uh, trecut uh, pe partea bună în istorie atunci când e vorba de deciziile pe care le-am luat uh, în acest sens. Dacă avem uh, o anumită legislație care a fost uh, creată în urmă cu 17 ani și ea este în contradicție cu noile modele de afaceri, atunci de care parte suntem? Dorim să menținem uh, partea legislativă care există de atâția ani sau să susține mediul de afaceri așa cum este el astăzi. Tocmai de aceea mi se pare important să ne poziționăm și uneori trebuie să schimbăm legislația uh, învechită care dăunează mediului de afaceri. Ultimul punct, uh, profilul uh, de monitorizare a politicilor și criteriile de împrumut ale BEI. care ar trebui îmbunătățite. Cred că este singurul lucru pe care pot să-l spun. Am să mă opresc aici, vă mulțumesc foarte mult și dacă mai aveți întrebări, sunt uh, întotdeauna la dispoziția dumneavoastră, îmi puteți transmite mesaje sau ne putem întâlni și vom continua cooperarea noastră. Mulțumesc! Vă mulțumim uh, și pentru abordarea orizontală cu care ați tratat uh, problema. Ați văzut și din reacțiile membrilor noștri că suntem deschiși și chiar dorim să discutăm toate chestiunile deschise cu dumneavoastră, nu doar problematica EFSI, dar uh, și teme precum ar fi simplificarea, Orizon 2020, ETS-ul, problema cu China, sectorul oțelărilor, uh, competiția cu Statele Unite ale Americii, etc., etc. Deci este esențial să ne mai eh, vedem în curând. Nu poate fi asta ultima noastră întâlnire. Vă mulțumim așadar încă o dată că ați venit. Toate cele bune. Uh, dear colleagues, we go to the, to the next uh, topic on our agenda. Trecem mai departe pe ordinea de noastră de zi. Uh, instrumente de guvernanță pe piața unică. Ce înseamnă asta? Cum facem viața mai simplă pentru mediul de afaceri și industrie? Iată, ceva palpitant cu adevărat. Deci cum facem viața mai frumoasă, mai plăcută pentru oamenii de afaceri și întreprinzători. Easy, easy life is not easy question. Easy life for, for our business and industries. Da, nu e o chestiune ușoară să răspunzi la modul în care se poate ușura viața antreprenorilor. Oricum, ne bucurăm să avem jilcul nostru pe doamna director Valentina Superte din partea DigiGrow, Direcția Generală pentru Creștere, care ne va vorbi despre competitivitate, competitivitate prin investiții, creștere economică și creșterea ocupării. Deci, doamnă director, suntem foarte interesată să auzim ce aveți să ne spuneți. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua, doamnelor și domnilor deputați. Este o onoare și o plăcere pentru mine să fiu aici alături de dumneavoastră, mai ales după ce, după un antevorbitor atât de uh, ilustru, uh, bănesc că exigențele noastre sunt uh, chiar uh, foarte mari. Mă prezint pe scurt, mă numesc Valentina Superti, uh, director de resurse în cadrul Direcției Generale pentru Creștere, DigiGrow, um, și responsabilă pentru ceea ce numim astăzi instrumentele pentru piața unică. Iar colega mea este șefa de unitate care răspunde de aceste instrumente de ce este uh, chiar așa o plăcere pentru mine să fiu aici în mijlocul dumneavoastră? E bine, tocmai pentru că, așa cum ați spus, domnule președinte, este foarte important ca piața unică, motorul creșterii și ocupării în Uniunea Europeană, să funcționeze bine în teren și să funcționeze și uh, în mod facilitat, facil, ușor. Mă rog, mai ușor de zis decât de făcut. Totuși am venit uh, să pledez pentru această temă în reuniunea noastră, să crească uh, nivelul de conștientizare uh, în ce privește aceste instrumente pe care vreau să vi le prezint. La nivelul Comisiei Europene avem o serie de instrumente care Um, au tocmai acest scop de a facilita activitatea uh, IMM-urilor, a mediului de afaceri în general și a cetățenilor din Uniunea Europeană. Despre ce vorbim aici? Nu vorbim aici despre legislația clasică cu privire la piața internă, nu vorbim despre directiva privind produsele medicinale, nu vorbim de directiva privind siguranța jucărilor, nu. Uh, nu despre astfel de elemente de legislație vorbim. Pe acestea le cunoaștem. Și nu vorbim nici despre proceduri de punere în aplicare a legii. Deci nu vorbim despre uh, proceduri care ar putea fi lansate la un moment sau altul de uh, Comisia Europeană în cazul în care există o încălcare a legii sau o procedură de infringement. Vorbim aici de uh, instrumente practice puse la dispoziția uh, atât a mediului de afaceri cât și a cetățenilor, prin care încercăm să facem funcțională piața internă uh, în teren, la bază. Voi încerca să vi le prezint uh, succint. Mai întâi vorbim despre instrumentele prin care îi informăm pe cetățeni în legătură cu regulile ce se aplică pieței interne. Avem uh, uh, de pildă un set de informații uh, din care lipsesc exprimările de tip jargon de afaceri, informații simple, ușor de înțeles pentru IMM-uri, pentru cetățeni pentru acele persoane care, și acele afaceri care nu își permit, uh, din cauza dimensiunilor lor modeste, să-și angajeze avocați sau coordatori de proiecte. Apoi, uh, facilităm uh, legăturile dintre autoritățile statelor membre și serviciile comisiei atunci când când pun în aplicare legislația europeană. Deci este un sistem de gestionare a informațiilor, o bază de date pe care o folosim pentru implementarea a implementarea celor mai importante 10 elemente de legislație, de directiva privind detașarea lucrătorilor, de directiva privind returnarea bunurilor de patrimoniu cultural și mai sunt și altele pentru care pre, pregătim seturi de, de informare în legătură cu punerea aplicarea acestor um, elemente de legislație europeană. În al treilea rând, și aici cred că deja cunoașteți uh, situația, um, un, un, un instrument, un mecanism important pentru noi este Solvit. Este un mecanism ce funcționează între uh, autoritățile statelor membre și Comisia Europeană, prin care încercăm să soluționăm litigii care apar în legătură cu legislația pieței unice. Ce se întâmplă? Uh, prin Solvit uh, primim plângeri, reclamații și ne asigurăm că Uh, se uh, realizează legăturile dintre autoritățile competente, să zicem, din Polonia, respectiv Germania, pentru ca um, uh, asemenea unei proceduri de arbitraj, părțile implicate să poată rezolva litigiile lor fără să ajungă în instanță. Deci este o formă de rezolvare informală a litigilor. În al patrulea rând, avem un, uh, o tabelă de scor prin care uh, putem compara uh, performanța statelor membre în ce privește punerea în aplicare a regulilor și reglementărilor care guvernează piața internă. Deci putem vedea cine cum progresează, cine face mai mult, cine face mai puțin, cine unde excelează. voi insista prea mult uh, acum, pentru că în curând uh, vă vom uh, prezenta printr-un film care este mult mai sugestiv toate aceste detalii. Dar totuși aș formula un prim mesaj. La nivel Comisiei, dar și la nivelul statelor membre, suntem conștienți de faptul că aceste instrumente sunt necesare și, și funcționale. Ele, ele funcționează bine. Dar uh, Eh, poate că nu sunt încă în mod suficient cunoscute și asta ne-a și adus la dumneavoastră pentru că, eh, pentru că sperăm că prin contactele dumneavoastră și prin legăturile dumneavoastră puteți să diseminați informația eh, esențială cu privire la aceste instrumente. Aș mai evidenția și faptul că aceste instrumente sunt uh, relevante uh, atunci când vorbim de uh, strategia pentru piața internă sau documentele de strategie privind piața internă digitală. se creează prin aceste instrumente posibilitatea unui, unei porți de acces uh, unice pentru la uh, piața unică uh, digitală. Instrumentele sunt enunțate și în concluziile Consiliului pentru Competitivitate de anul trecut și provocarea pentru noi constă tocmai în Uh, utilizarea și promovarea Solvit ca instrument uh, de promovare um, amicală a intereselor noastre în uh, piața unică, fără a se crea costuri inutile pentru participanți. Cred că pot să mă opresc deocamdată aici și dacă sunteți de acord, domnule președinte, am prezentat filmul video pe care l-am adus și dacă sunt întrebări, evident, vom încerca să răspundem la aceste întrebări. Oricum, vă mulțumim pentru că ne ajutați să diseminăm informația. Președintele, așadar vă invit să vizionăm acest film care cu siguranță este spectaculos. Country every year to find a better job, to study in university, to do business or to spend a well-earned holiday. A lack of information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 Thank you very much. That's all. That's all. Mulțumesc. Și acum deschid uh, dezbaterea respectiv. Puteți să puneți întrebări, stimați colegi. Domnul Rubic are cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Pentru noi este foarte important să putem comunica mai bine cu cetățenii. Vreau să întreb dacă există vreo statistică din uh, mediile de socializare uh, care să arate uh, care este acceptanța în rândul cetățenilor, cât de mulți cetățeni reacționează la această ofertă, câți cetățeni au fost beneficiarii mulțumiți ai sistemului dumneavoastră noi, eh, de pildă, am analizat eh, cum comunică think tank-urile, silozurile de cercetare-dezvoltare între ele, eh, tocmai pentru a vedea care este și acceptanța unor astfel de platforme. O Otázku hodně často si lidé stěžují. Domnul Holicek. Aici sunt, domnule președinte. Ehm, încercăm uh, să uh, facem față multiplelor solicitări uh, și plângeri care vizează în primul rând marea, marele obstacol birocratic care stă în calea, în calea antreprenorilor. Ce faceți dumneavoastră pentru a reduce birocrația? Mulțumesc. Domnul Calve. Thank you very much and I have been saying for some time Sean Kelly. Am spus-o deja de multă vreme că instituțiile europene sunt cele mai proaste agenții de publicitate din uh, lume, pentru că facem treaba bună și uh, tot ce primim în schimb sunt critici. Da? Și, uh, și nu se cunoaște volumul și calitatea răspunsurilor pe care le oferim. Tocmai de aceea salut în mod particular uh, Uh, această prezentare care ne-a fost uh, făcută, care, iată, în sfârșit începe să promoveze anumite uh, servicii pe care instituțiile le oferă. Cu referire specială la Solvit, cifrele sunt grăitoare. Totuși aș întreba, câți oameni știu de Solvit? Aveți o astfel de Eh, statistică? Pentru că trebuie să găsim o cale pentru a, a conștientiza mai mult eh, în rândul cetățenilor această, eh, această posibilitate. Care sunt așadar planurile dumneavoastră de a promova și mai mult această activitate foarte binevenită pentru a putea conecta oamenii între ei. Mă interesează faptele și să transmitem faptele despre Uniunea Europeană și nu doar ficțiunile și proiectările. No. Mulțumesc. Dacă mai există alte înscrieri la cuvânt? Nu? Atunci permiteți-mi să mă alătur și eu uh, celor care intervin și să vă întreb, să vă întreb uh, doamnă director. Uh, acum vreo șapte ani, comisarul Barnier, la începutul mandatului său a lansat uh, un pachet de 12 uh, inițiative pentru piața internă. Și uh, nu, fără să vorbim despre reforme pe care poate sunt necesare la nivelul statelor membre, abordat încă de atunci problema pieței interne. Comisarul Barnier atunci, după cum ziceam, formulase 12 măsuri de facilitare a pieței interne. Uh, puteți să-mi spuneți în uh, activitatea, în raportul dumneavoastră, câte dintre acestea, aceste teme credeți că ar trebui incluse în activitatea dumneavoastră de promovare a uh, unei mai bune guvernanțe în piața internă? Eh, poate că este prea dificil sau prea eh, precoce să, să răspundeți, dar pentru noi este o chestiune importantă și trebuie să știm eh, unde ne aflăm noi față de acele 12 măsuri importante propuse pentru aprofundarea pieței interne. Pentru că acum uh, ceva vreme au fost uh, uh, recent identificate 150 de lacune, de deficite de împlinirea acestei piețe unice. Pentru că dumneavoastră spuneți că scopul activității dumneavoastră este să promovați și să ușurați activitatea agențiilor economici din Uniunea Europeană, a mediului antreprenorial start with, with the answers and remarks. This shows that uh, the, the, um, the topic uh, is um, indeed... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să răspund, evident. Uh, întrebările și comentariile noastre sunt foarte pertinente și, și relevante. Încerc să răspund uh, la întrebările noastre. Vă mulțumesc că ați pus acea întrebare în legătură cu cifrele exacte. Ceea ce știm noi este că uh, aceste instrumente sunt de mare uh, succes și pot să vă transmit toate cifrele după această reuniune dacă doriți. Pot să vă spun de pildă că pentru Your Europe au fost 22.000 de uh, solicitări de întrebări în 2015, că sistemul IMI a permis uh, schimb de informații între peste 10, în peste 10.000 de cazuri, deci uh, cifrele sunt grăitoare. Arată că există un real succes în e, utilizarea lor. Și când mediul antreprenorial, când mediul de afaceri folose, face uz de aceste instrumente, își sporește afacerile, succesul în, în afaceri. Sigur că există și provocări pe care le identificăm în legătură cu utilizarea acestor instrumente. Deci, mai întâi, uh, trebuie să știm că instrumentele sunt uh, de succes și sunt foarte utile atunci când sunt cunoscute. Dar asta înseamnă că implicit trebuie să spui și întrebarea câți uh, cetățeni cunosc aceste instrumente. Și atunci trebuie să fim cinstiți și să spunem că mai este foarte mult de făcut în această privință. Uh, Într-adevăr, nu putem uh, rezolva uh, problema campaniei de conștientizare cu un singur uh, videoclip. Înțeleg asta și accept comentariul. V-am prezentat dumneavoastră Comisiei Parlamentului, una din comisiile importante ale Parlamentului, acest videoclip ca parte a unui număr uh, important de acțiuni prin care încercăm să creștem gradul de conștientizare uh, în rândul mai multor uh, actori a acestui, acestor instrumente. Am fost și în comisia IMCO, am fost și în alte comisii și la dumneavoastră și cu cât mai bine putem multiplica această informație, cu atât mai bine este. Pentru că n-am venit să vă spunem uh, doar dumneavoastră ce aveam de spus, ci uh, ne bazăm și pe faptul că dumneavoastră puteți transmite mai departe și disemina mai departe informația. Pe de altă parte, activitatea noastră se orientează și în uh, plan intern. Deci, aceste instrumente trebuie comunicate lumii din afară, da? poate trebuie să fim mai moderni, mai eh, progresiști în munca noastră de PR, în, eh, utilizând eh, de pildă mediile de socializare pentru promovarea serviciilor noastre. Știm care este impactul acestor medii de socializare. Eu văd copiii mei că își petrec mai toată ziua pe aceste forumuri și medii de socializare. Trebuie să avem însă în vedere și partea de simplificare despre care s-a vorbit și asta înseamnă că în plan intern trebuie să comunicăm importanța așa numitului streamlining, simplificarea, admonizarea uh, procedurilor. Trebuie ca uh, mesajul pe care îl transmitem și în uh, interior și în exterior să fie unul de, de uh, simplificare, care este o componentă foarte importantă și a pieței interne digitale și a strategiei pentru piața internă. Lucrăm de asemenea la elaborarea unei propuneri pentru așa numitul eh, Digital Gateway, Single Digital Gateway, eh, poarta de acces unică în eh, piața internă digitală. Asta sparge, să zicem, cadrul acestei întâlniri, dar vrem să oferim o poartă de acces unică atât pentru cetățeni cât și pentru mediul de afaceri, care să permită și unora și altora accesul facil, inteligibil, Uh, la piața internă um, și cu asta sper că am răspuns și la, uh, cel puțin parțial, la întrebarea pusă în legătură cu povara administrativă. Aș mai uh, aminti ceva. Um, domnule Rubic, vă mulțumesc pentru comentariul dumneavoastră suntem în curs de exploatare um, strategică mai bună a informațiilor pe care le primim. Adică, uh, informațiile pe care noi le primim merită să fie mai bine exploatate, mai bine uh, folosite, pe, mai bine interpretate. Da? De pildă, în cad, uh, Solvit Uh, acel mecanism de rezolvare informală a litigiilor nu este un uh, scop în sine, ci din uh, cazurile pe care le rezolvăm în cadrul solvit, extragem și extrapolăm apoi informații care să poată fi de utilitate uh, sistemică, adică pe care să le, informații pe care să le putem integra în, uh, în uh, structurile de bună funcționare a pieței uh, europene. Acum, în legătură cu începând la ce vă referați, domnule președinte Buze, că vorbeați de cele 12 întreprinderi comune? Deci pot să vă spun că două din cele 12 deja s-au realizat. Iar prioritatea noastră vizează acum uh, uh, integrarea pieței uh, uh, unice. Uh, comisarul Michel Barnier care s-a ocupat uh, pe atunci de piața unică, a colaborat cu Tajani, pe atunci responsabil uh, pentru industrie. Deci au fost uh, mai multe propuneri care vizau uh, realizarea pieței interne, dar prin uh, punerea în comun a uh, portofoliilor de piața internă și de industrie, acum s-a creat și cadrul pentru uh, elaborarea unui document de referință care să cuprindă cele două domenii și care este tocmai această strategie pentru piața internă. Deci asta este, asta este documentul uh, politic uh, de referință pentru Uh, pentru noi acum. După cum a spus și doamna comisar Biencovska, avem trei obiective principale pentru aprofundarea și împlinirea pieței unice. 1. Crearea mai multor, de mai multe oportunități, oportunități pentru cetățeni și mediul de afaceri. 2. Modernizarea economiei și industriei, în special. Și în al treilea rând, tot la fel de important și cu legătură cu ce discutăm noi aici, este punerea în aplicare și implementarea la bază, în teren, ca să spunem așa, a pieței internet. Sper că am răspuns cu aceasta la întrebările dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, doamna director. Iată, am avut azi un um, contact uh, direct uh, cu Direcția Generală Creștere astăzi. Vă mulțumim pentru răspunsuri, vă mulțumim pentru prezentare, vă mulțumim pentru faptul că ați găsit de cuvință să promovați uh, instrumente care pot să ne facă mai ușoară viața și mai rentabile afacerile. Au fost elemente foarte importante pentru noi. Eu trebuie să vă mulțumesc, domnule președinte, și stimați deputați, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați ascultat, vă stăm la dispoziție în continuare. Mulțumesc, dragi colegi. Acum uh, vă propun următoarea temă, Industrie 4.0. O prezentare din partea lui Ian Smith, din partea Centrului pentru Strategie și Servicii de Evaluare. Dați-mi voie să vă informez că acest studiu a fost solicitat de coordonatorii ITRE în 2015. Scopul acestui studiu este de a lista cerințe cheie care trebuie îndeplinite pentru ca industria 4.0 să aibă succes și să uh, prezinte implicații la nivel de politici și recomandări în ceea ce privește măsurile din uh, sectorul public care să susțină dezvoltarea industriei 4.0. Auzim multe despre această temă în ultimul timp, știm că este viitorul nostru. Pentru început, dacă uh, îmi dați voie, domnule director, aș dori să ne definiți un pic problema, unde suntem, ce înseamnă de fapt în general și în ce direcție ar trebui să ne îndreptăm din perspectiva industriei 4.0. Pentru că evident că vrem să fim lideri, absoluți chiar. Aveți cuvântul. Bună ziua! Oferiți-mi, vă rog, un răgaz să afișez și prezentarea. Okay, great. Oh, there we go. Yeah. Good. Okay. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că timpul uh, alocat acestei prezentări este limitat. Prin urmare, voi trece direct la subiect și voi încerca să subliniez uh, principalele probleme din perspectiva mea și uh, sper că rămâne și timp de întrebări la final. Există, desigur, și un raport mult mai detaliat uh, pe care îl puteți consulta și nu putem atinge toate detaliile în prezentarea de astăzi. Deci, studiu, uh, scopul acestei prezentări este de a uh, Iată, vedeți agenda pe ecran, vorbim de contextul politic, ce este industria 4.0, um, ce sunt piețele Uh, lider, um, schimbările tehnologice și foarte importante sunt următoarele trei chestiuni, deci uh, modificări tehnologice, modificări sociale și modificări a paradigmei de afaceri. Am analizat uh, aceste chestiuni și apoi venim cu o evaluare și cu uh, implicațiile pentru politică. Scopul de astăzi este de a oferi o contribuție în dezbaterea cu privire la politica industrială. Să ne concentrăm asupra legăturii dintre tehnologii digitale și produsele și serviciile industriale. În sesiunea anterioară am abordat aceste chestiuni digitale, care evident sunt un factor important. Apoi să vedem ce este Industria 4.0 și ce înseamnă și chestiunile aferente, modificările tehnologiei sociale și a uh, paradigmei de afaceri. Acum, în contextul politic. Politica industrială a fost in, analizată pe toate fețele în ultimii 60-70 de ani. Au existat două etape. O perioadă până în anii 70, care a fost caracterizată de o uh, țintire selectivă a anumitor industrii, deseori considerată ca nefiind foarte de succes și apoi uh, politicile uh, s-au referit la crearea unui mediu favorabil pentru industrie. Apoi, după 2000, au existat noi inițiative de politică și o nouă abordare a procesului s-a creonat. Uh, este o abordare mai nuanțată pentru că există diferențe semnificative în ceea ce privește cota industriilor productive din statele membre și scăderea acestora. Chestiune cheie ce este Industria 4.0. Industria 4.0 este organizarea producției pe baza serviciilor, pe baza unor uh, aparate care comunică autonom pe lanțul de valoare. Implică sisteme bazate pe computere care monitorizează procesele fizice, creează o copie virtuală a lumii fizice și iau decizii. Există precondiții foarte provocante care trebuie îndeplinite pentru a implementa Industrie 4.0, inclusiv evaluare de standarde agreate, modificări în procesele de lucru și organizare, disponibilitatea anumitor produse, dezvoltarea de noi modele de afaceri, chestiuni care țin de securitate și protecția IP, disponibilitatea de lucrători, cercetare, formare, dezvoltare profesională și cadrul juridic. Evident că Iată, avem aici de-a face cu un cocktail bogat care poate fi discutat. Foarte important uh, este și uh, legătura cu chestiunile aferente internetul lucrurilor, internetul serviciilor și internetul industrial. Despre aceste lucruri putem vorbi la um, faza de întrebări și răspunsuri. Strategia cu privire la piețele lideri este o abordare care a fost uh, gândită în documentația inițială uh, pentru dezvoltarea industriei 4.0 și presupune coordonarea politicilor pe partea de cerere pentru a favoriza procese de afaceri care duc la inovare. Acest lucru ar presupune dezvoltarea pieței industriale 4.0 prin uh, crearea de rețele între întreprinderi și alte situri și cooperări între întreprinderi. E mai ușor de spus decât de făcut, pentru că presupune integrare digitală a diferitelor stadii de pe lanțul valoric, cicluri uh, de producție, Uh, game de produse și sisteme de fabricație. O provocare majoră în acest exercițiu este integrarea IMM-urilor în aceste rețele de valoare. Strategia cu piețelor lider uh, se combină cu uh, o strategie de furnizor lider, rezultând de o strategie duală. Analizând lucrurile așa cum erau în trecut, iată se impune schimbarea de tip tehnologic. Multe întreprinderi uh, recunosc că uh, provocările tehnice presupuse de Industrie 4.0 puține, însă spun că sunt pregătiți în special în rândul IMM-urilor. Există însă și păreri divergente între lucrătorii industrie și cercetători vis-a-vis -vis de Uh, ce sectoare vor fi incluse în Industria 4.0, nu există niște uh, răspunsuri clare în această privință. Există alte provocări majore în ceea ce privește securitatea digitală probleme care vizează proprietatea intelectuală, protecția datelor, uh, uh, sfera privată, operabilitatea sistemelor, mm, protecția mediului și sănătatea și siguranța la locul de muncă. Iar costul aferente acestor chestiuni uh, sporesc pe măsură ce situația devine mai complexă. Au fost create mai multe instituții publice în Europa, în multe țări, pentru a îmbunătăți uh, securitatea cibernetică, dar cu costurile aferente, evident. Există o susținere largă pentru cercetare la nivel UE și la nivelul statelor membre, dar și aici mai trebuie făcute foarte multe lucruri. Acum, efectele Industria 4.0 din perspectivă socială. Dacă analizăm societatea în ansamblu, nu există o conștientizare vis-a-vis -vis de Industrie 4.0 în afara jucătorilor cheie. Întreprinderile mici și micro nu prea uh, dau dovadă de disponibilitate și sindicatele rămân prudente și au rezerve. Există un deficit de disponibilitate pentru a se ajusta la piața unică digitală, despre care am vorbit și anterior, dar există și o deficiență de competențe și se estimează că circa 125 de mii de specialiști digitali vor fi necesari pentru a finaliza piața unică digitală până în 2020, pe lângă care uh, ar mai fi și cei necesari pentru Industria 4.0, iar nivelul de competențe pentru Industria 4.0 sunt uh, mai uh, ridicate decât pentru un lucrător digital standard. E nevoie și de noi uh, procese de lucru și noi abordări vis-a-vis -vis de formare și educație. Furnizarea, pentru, furnizarea de competențe și capabilități pentru industrie 4.0 la nivel UE este uh, uh, inegal repartizată, ceea ce va duce la o concentrare în centrele existente, iar uh, această deficiență în capabilități uh, poate fi acoperită prin migrație. În ceea ce privește schimbarea de paradigmă de afaceri, multe provocări pentru IMM-uri apar aici, pentru că, evident, este vorba de costuri, riscuri, flexibilitate redusă și independență strategică. Uh, un studiu din Germania, în care au fost incluse 1000 de uh, firme cu o cifră de afaceri de 500 de mii, a, a constatat că pentru aceste IMM-uri, tehnologii digitale nu joacă un rol important. În cazul companiilor mici, cota fiind chiar mai mare de 52%, sectorul public poate juca un rol în crearea unui ecosistem care să susține IMM-urile în tranziția spre industrie 4.0 pentru ca uh, Uniunea Europeană să rămână uh, competitivă în uh, pe piețele globale, de exemplu față de SUA, China sau uh, Corea de Sud în aceste sectoare. Acum, evaluare generală. Industrie 4.0 prezintă un mare potențial pentru dezvoltarea industrială, dar există și costuri, riscuri și amenințări importante. Vor fi câștigători și perdanți și va fi nevoie de ajustări uh, Um, pe măsură ce procesul se dezvoltă în continuare în următorii 10-15 ani și de asemenea presupune și o implicare directă a decidenților politic. Acum, implicații de politică, cu siguranță, Industria 4.0 și conceptele asociate au un aspect paneuropean. Inițiativele la nivel european există și au avut și continuă să aibă succes și trebuie continuate. Totuși, statele membre individuale trebuie să-și evalueze pozițiile de politică în ceea ce privește realitățile din uh, sectorul lor uh, industrial și a obiectivelor pe care le urmăresc. Anumite deficiențe și acest lucru este important în ceea ce privește Industrie 4.0 sau politica aferentă. 1. Politicile nu sunt totdeauna coordonate în ceea ce privește obiectivele Industrie 4.0 și iată că asistăm la o fragmentare și se încearcă o concentrare asupra cercetării tehnice și se neglijează factorul uman, aspectele sociotehnice, uh, prezența uh, sau disponibilitatea de forță de muncă. Sper că nu am parcurs uh, prea rapid acest subiect în detrimentul calității, însă am vrut să pot trece în revistă toate aceste aspecte și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări împreună cu colegul meu. Vă mulțumim foarte mult uh, pentru prezentare. Am primit și versiunea pe hârtie a acestei prezentări, tocmai ne-a parvenit. Am înțeles că este disponibil și pe internet acest studiu. Domnule Colicec, aveți cuvântul. Mulțumesc. Sigur că lumea trebuie să se pregătească pentru viitor. Însă, iată că aici apar și controverse uh, de Industrie 4.0. Teoreticieni și experți uh, au spus că în lumea treia există niște începuturi de industriale. Toată lumea pare însă să fie de acord cu privire la un anumit lucru vor fi mai puțini oameni calificați disponibili, o mai mare automatizare și mulți oameni care nu vor mai avea locuri de muncă tradiționale, așa cum le cunoaștem. Și asta este o mare problemă socială care ne așteaptă, că ne place sau nu. Și ar trebui să constituie una dintre principalele chestiuni pe care să le abordăm. Altfel, acest conglomerat de 28 de state membre nu are nicio șansă să supraviețuiască. E important să fim pregătiți pentru o astfel de situație. De asemenea, este important să fim în măsură să le spunem oamenilor ce pot face, pentru că nu toată lumea are un IQ de 130 pentru a se face cercetător. Nu toată lumea poate activa ca inginer sau artizan pentru a lucra în centru de robotică. Problema cu care ne confruntăm așadar este aceea de a oferi locuri de muncă bune la milioane de oameni în măsură în care aproape totul se va automatiza și atunci oamenii nu își vor mai găsi locul pe piața de muncă. Nu vor găsi locuri de muncă în cercetare și alte profesii cu calificare înaltă. Mai rezultă și că există un mare grad de industrializare, nu doar tranziția industriilor către țări cu o standarde de protecție a mediului mai scăzute și costuri mai reduse a forței de muncă. Am discutat despre aceste lucruri destul de des. Totuși, mai există și altă amenințare și anume aceea de a ne pierde competitivitatea. Vedem că multe țări sunt uh, în fața Europei în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică. Acestea au fost aspectele pe care am vrut să le menționez. Mulțumesc, doamna Toia. Mulțumesc pentru această prezentare. Uh, la care nu am putut să asist la prima parte, dar pe care o voi citi cu atenție. Comisia noastră este foarte interesată pentru că am prevăzut pentru mâine un seminar vis-a-vis -vis de acest workshop care apoi a fost uh, anti, amânată ca pentru a face loc uh, audieri cu privire la e, uh, arhitectura nouă în domeniul energiei. Uh, Acum um, și eu studiez ceea ce scriu diferite experți și ceea ce prezic pentru viitor și am uh, senzația că un aspect care se subliniază foarte mult este acela că se va schimba și modelul de afaceri a multor întreprinderi și mulți producători de produse vor deveni furnizori de servicii. Dacă ne gândim și la numai la industria auto, de pildă, ar urma să vândă și mai multe servicii. Sunt doar prognoze sau chiar se schimbă așa întreprinderile? Și dacă așa stau lucrurile, atunci ce se poate face? Ehm, spuneți la final că nu trebuie să fim foarte opresivi ca autorități și lăsăm piețele să se dezvolte, dar ce putem face? Să pregătim acel, uh, acei lucrători care să fie suficient de bine pregătiți cu competențe multiple, pentru că va fi uh, o, un deficit aici. Există deja uh, locații care lucrează în domeniul formării acestor uh, competențe sau crede că va fi nevoie de o colaborare între Um, instituțiile de învățământ și industrie? Mulțumesc foarte mult, doamna Capăl. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc, domnule Smith, pentru acest, acest studiu cuprinzător pe tematica Industrie 4.0, care de fapt aduce atingere multor uh, dosare importante cu care ne confruntăm și noi aici, pe care le dezbatem în domeniul digitalizării acesta fiind și un motiv pentru care Comisia v-a solicitat uh, părerea în această privință. Ați menționat trei dimensiuni ale schimbării, schimbarea tehnologică, socială și uh, schimbarea de paradigmă economică. Ați mai subliniat cum vedeți uh, schimbările tehnologice. La modul foarte practic, târgul Cebit a se pot ieri, totul se învârte în jocul unor termeni precum internetul lucrurilor, cloud și așa mai departe. Și dacă venim apoi în uh, mediul social, mulți uh, nu înțeleg despre ce ar fi vorba cu Industrie 4.0, așa cum și spuneți în studiul dumneavoastră. Ați spus că a fost uh, inițial uh, un proiect pentru economia germană, dar care afectează astăzi viața majorității oamenilor și de aceea iată și această tranziție socială sau schimbare socială care vine cu noi uh, uh provocări și pentru viața profesională și a competențelor pe care le așteptăm uh, din partea oamenilor. Deci cu pentru a ține pasul cu aceste schimbări tehnologice. Știm că întregul domeniu al digitalizării are un potențial extrem de mare pentru Europa, o creștere de peste 400 de uh, milioane la nivel de PIB, dacă se realizează piața digitală internă și știm că domeniul telecomunicațiilor și cel digital crește mult mai repede decât sectoarele tradiționale. Așa privite lucrurile, cred că este important să ne veniți uh, cu detaliile aferente și faptul că dacă din studiu reiese că 35% din uh, IMM-uri nu se simt afectate de digitalizare, uh, arată că este nevoie de măsuri în acest sens, de conștientizare și e nevoie și de platformele de care vorbiți în studiul dumneavoastră. Aș mai avea și o întrebare concretă, pentru că tocmai am fost la Hong Kong. V-ați referit la un studiu de caz, și anume studiul de caz numărul 5. În studiul dumneavoastră este vorba de China și aici ați subliniat două lucruri și anume două inițiative principale ale Chinei și anume Internet Plus și Made in China, fabricat în China. Știți că Congresul uh, Popular Chinez a adoptat acum un nou plan uh, pe următorul deceniu. China dorește să uh, reducă multe locuri de muncă din industria producătoare și să axeze mai mult pe servicii. Și mă, m-ar interesa cum uh, vedeți acest uh, lucru uh, în contextul studiului dumneavoastră ideea sau dorința aceasta de a deveni jucător și pe piața digitală și a serviciilor. Uh, any other request for floor? Uh, uh, maybe... Mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt alte cereri de luare de cuvânt. Aș vrea să vă pun și eu o întrebare subcintă. Ar fi foarte interesant pentru noi dacă am ști care este diferența între ceea ce se întâmplă pe continentul nostru și uh, Japonia, Statele Unite, Corea de Sud, uh, Hong Kong, Taiwan, din punctul de vedere al uh, industria 4.0 sau Singapore, de exemplu. Care este situația aici, în general? E o întrebare foarte generală. Care este situația? Cum ne descurcăm noi față de restul lumii? Suntem în urmă sau suntem uh, în față, lideri, ca în politica pentru un mediu? Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. E clar că sunt niște limite în ceea ce privește uh, raportul pe care uh, îl putem face și chiar și prezentarea pe care am făcut-o mai devreme. Uh, unele persoane vorbesc despre revoluția industrială 4.0. Eu, unul, nu știu dacă este aceasta a patra revoluție industrială sau o etichetă a muncii, dacă are etichetă sau nu, oricum ceva se întâmplă și dacă dorim să utilizăm conceptul de revoluție industrială, există un argument interesant care a fost promovat din cadrul industriei, este că dacă vedem ce s-a întâmplat cu revoluția industrială de-a lungul timpului, de câte ori are loc o astfel de revoluție, localizarea industriei uh, lider practic se schimbă. Deci dacă este uh, vorba de o a patra revoluție industrială, ce înseamnă că liderii industriali uh, își vor schimba locația așa cum s-a întâmplat în trecut, Da. Uh, dacă aș fi știut, probabil că aș fi putut paria pe răspunsul acesta. Deci există contravenște foarte mari în legătură cu acest concept. Însă Elementele principale au fost deja menționate de mulți dintre cei care mi-au adresat întrebări, și anume faptul că pentru a juca acest joc uh, al industriei 4.0 ai nevoie de un nivel foarte înalt de calificări și de competențe. Aceasta este o temă esențială. Cum obții aceste competențe, capacități? Dacă vedem uh, care sunt documentele pe care le-a elaborat, de exemplu, Germania, se sugerează că nu-i vorba aici doar de mai multe abilități și competențe, ci și de o mentalitate diferită, care ar putea reprezenta o și mai mare provocare. De exemplu, profilul ideal de recrutare al industriei. Se pare că este o persoană care are doctorat în uh, informatică sau uh, este un consilier uh, în psihologie, un manager de comunicare, are capacități la nivelul dezvoltării relațiilor interpersonale în stare să prevadă viitorul industriei și în stare să negocieze între companii și sindicate, astfel încât toată lumea să coopereze în mod armonios. Asta ne-ar putea face să ne gândim că dezbaterile care au loc la nivelul industriei uneori sunt de natură utopică, dacă aș putea spune așa pentru că nu există nicio persoană care să poată să întrunească toate aceste caracteristici. Și chiar dacă ai nevoie de competențe și calificări profesionale, um, de fapt cerințele sunt și mai înalte decât atât. Deci există o limită a ființei umane în ceea ce privește ce poate să facă uh, și cât de departe industria 4.0 poate să meargă mai departe în masă, pentru că e vorba aici de o mutare radicală pentru întreaga economie, nu doar de anumite persoane care se află la un nivel înalt, dar chiar și la nivel scăzut e clar că există provocări pentru uh, cei care lucrează în cibersecuritate, în tehnologiile informației, pentru a putea ajunge la acest nivel. Probabil că uh, unele persoane vor fi excluse pentru că nu au competențele necesare, așa cum uh, se va întâmpla probabil și cu piața unică digitală, uh, care ar trebui să permită accesul la internet cu competențe foarte scăzute. Dacă vedem ce spune raportul, se vede că piața muncii europeană este deja Uh, aprovizionată cu um, forță de lucru care vine din India și din, de pe alte continente. Există anumite centre unde există o cerere foarte mare de forță de muncă, precum Germania, dar uh, acolo se alătură și persoane din alte părți ale Europei. Și există o adevărată cerere masivă pe piață pentru persoane capacitate în aceste abilități uh, industrie 4.0. Efectul general asupra uh, locurilor de muncă, studiile arată că efectul este foarte complex, uh, depinde de sectorul de activitate, depinde de uh, țările care sunt vizate, uh, Uh, studiile care s-au făcut uh, sunt puternic speculative, dar oricum se consideră că va exista o creștere a locurilor de muncă, dar uh, diversele categorii de profesioniști vor fi afectate în mod diferit, deci e greu de prevăzut care va fi viitorul industriei în ansamblu său. S-au pus însă întrebări la nivelul sindicatelor și anume ce faci cu cei care nu au aceste competențe și ce putem face pentru a realiza o ajustare a situației. În special, Departamentul de Asigurări Sociale din uh, Germania a făcut studii în acest sens. Iar oamenii care sunt foarte specializați uh, și au aceste competențe uh, ce vei face cu ei dacă peste 20 sau 30 de ani uh, lucrurile se vor schimba și, practic, uh, până și competențele lor vor fi depășite. Întrebările legate de viitor, schimbări în uh, modelul de afaceri și, în acest caz, există probleme importante în ceea ce privește schimbarea modelului de afaceri, pentru că nu toate companiile vor fi în stare să facă această schimbare. Dacă ne gândim ce înseamnă Industria 4, dacă ne gândim la procesul de integrare a tehnologiilor în uh, întregul lanț de valoare adăugată de producție, e clar că există limite uh, până la care pot merge companiile, pentru că e vorba și de investiții foarte mari care trebuie făcute și de uh, nesiguranțe pentru IMM-uri, ce se întâmplă dacă ceva nu merge bine, de exemplu, sunt costuri suplimentare care sunt uh, implicate uh, de către anumite investiții și care sunt prea mari pentru a fi susținute de IMM-uri. Toate acestea limitează măsura în care Industria 4 se poate extinde într-adevăr ca un adevărat bulgăre de zăpadă pe deasupra întregii economii, pentru că probabil în anumite zone pur și simplu nu va ajunge. Aici cred că ar fi important să prezentăm un element care n-a apărut în cadrul prezentării, dar care este esențial, și anume diferența între ce înțeleg eu prin industria 4 sau ce înțeleg alții când vorbesc despre revoluția informației, tehnologiei și așa mai departe. Industria 4 se referă în special la industria manufacturieră. Este o activitate destul de centrată, așa cum a fost concepută ea inițial, ideea principală fiind aceea de a pregăti industria manufacturieră germană pentru viitor o industrie care este cea mai importantă, cea din Germania, pentru uh, întreaga zonă a UE, dar care în alte state membre poate nu este la fel de importantă. Deci, uh, probabil că nivelul este diferit din punctul de vedere al atenției acordate. Internetul lucrurilor, de exemplu, este un concept mult mai larg dacă e să găsim o diferențiere cu Industria 4 nu se referă doar la industria manufacturieră, ci și la alte tipuri de industrie. Mai există și internetul serviciilor, care aduce serviciile sub umbrela uh, internetului. Compania General Electric a promovat de altfel un concept mult mai general de internet industrial care include practic aproape orice la nivel economic care poate fi introdus pe internet. De la uh, sisteme uh, utilizate în zone urbane, construcții, clădiri și mai departe, deci nu doar partea manufacturieră. Uh, Deci trebuie să înțelegem foarte bine despre ce vorbim atunci când se vorbește de internetul lucrurilor, internetul industrial sau industria 4.0. Iar acum vorbim despre industria 4 și vreau să mă refer în mod specific la ceea ce ține de conținutul acestui concept. O altă întrebare a fost dacă modelul de afaceri se schimbă. Într-adevăr, industria este în schimbare, dar uh, chiar și în rândul liderilor în uh, domeniul industriei, în cazul acesta Germania, chiar și pentru ei uh, procesul este la început. Industria 4 este prevăzută să se desfășoare în următorii 10, 15, poate chiar și 20 de ani pentru a se generaliza complet, așa cum a fost uh, prevăzut la momentul inițial. Abia după aceea vom vedea în ce măsură domeniul de aplicare s-a extins într-adevăr atât de mult încât uh, să analizăm și uh, impactul pe care îl poate avea asupra nivelului de angajare, de exemplu. Formarea, pregătirea profesională și acest lucru a fost uh, analizat de cei care au conceput um, Industria 4 și um, e nevoie de o schimbare de mentalitate și în ceea ce privește felul în care pregătești oamenii, în care îi formezi, indiferent că e vorba de experți, uh, de calculatoare, IT sau de orice altfel, de multe ori aceste persoane sunt uh, formate pur și simplu ținându-i la cursuri zile întregi uh, într-o sală închisă și uh, iată uh, cum arată un uh, programator tipic IT. Însă Industria 4 preconizează cu totul altceva, dorește ca acea persoană, acel expert să fie în stare să comunice cu alte industrii, să înțeleagă procesul industrial și din alt punct de vedere să fie în stare să vorbească limbajul politic către alte industrii. Deci e nevoie de un uh, nou mod de pregătire uh, care încă nu s-a elaborat și care este necesar pentru a susține conceptul Industria 4 pe lângă tot felul de alți factori tehnologici care sunt necesari. Sper uh, să fi răspuns cât de cât la întrebările dumneavoastră. O ultimă întrebare care s-a pus. Care este poziția Europei față de alte țări? La momentul actual, E clar că există diferențe foarte mari între diversele părți ale Europei, deci e greu să vorbim din punctul de vedere al Europei în general, dar Germania este clar că este o țară lider, Regatul Unit de asemenea, deci companiile lider europene sunt alături de celelalte companii lider din alte părți ale lumii, de exemplu din Statele Unite sau din China. Deci nu ne poate fi rușine cu companiile noastre iar mesajul principal care ne-a parvenit, după ce am analizat situația în alte țări, în special în China, este că de câte ori salariile sunt în creștere în China, aceasta reprezintă un stimulent deosebit pentru industria chineză de a deveni competitivă uh, la un nivel tehnologic mult mai înalt pentru a fi concurent pe picior de egalitate uh, cu industria europeană sau americană. Deci aceasta va prezenta pe viitor și mai multe provocări. Am dat seama că s-au pus aici mai multe întrebări uh, uh, cheie, nu toate au fost puse, probleme precum cele de securitate care n-au apărut încă, dar sper să fi răspuns în mare la întrebările care s-au pus din sală. Da, mulțumesc. Într-adevăr, a fost uh, un răspuns foarte complet uh, pentru toate întrebările noastre, așa că vă mulțumesc foarte mult. Am avut uh, un raport excelent și acum vă mulțumim foarte mult pentru munca dumneavoastră și echipei dumneavoastră care este aici alături la prezidiu. Este departamentul de cercetare pe care le avem aici la Parlament, uh, care este atât de important pentru noi și care ne face să uh, prezentăm întrebări esențiale pentru noi, după care trebuie să așteptăm câteva luni de zile pentru a avea un răspuns din partea Departamentului Parlamentului European. Vă mulțumesc deci încă o dată pentru raportul și prezentarea atât de interesante. Și acum, dragi colegi, Se încheie aici uh, ședința de după masă. Ne întâlnim mâine dimineață la ora 9, negocierile TTIP. La ora 10 dimineața mâine avem votul și după aceea vom urma până la 12.30 uh, ședința noastră, iar la orele 15 o audiere foarte importantă. Deci, iată, ne așteaptă încă multe. și uh, pentru mulți dintre dumneavoastră, iată, se termină ședința de astăzi, însă uh, pentru ceilalți mai trebuie să așteptați încă șase minute când vom începe întâlnirea coordonatorilor în camera. Domnul Cohlicek, vă mulțumim foarte mult pentru că ați început într-un mod fantastic aici la comisia noastră. Dimineața n-am fost prezent aici, dar am auzit că ați fost foarte activ și vedeți că este absolut necesar să avem astfel de contribuții, pentru că uh, predecesorul dumneavoastră uh, este uh, un membru cunoscut și foarte activ aici la comisia noastră, domnul Ransdorf. Deci, cred că îl înlocuiți foarte bine și ne vom revedea pe viitor, pentru că aceasta a fost doar prima zi. Vă mulțumesc, dragi colegi. Vom relua ședința coordonatorilor peste 5 minute.